s-au publicat documente și sper că vom putea să îmbunătățim accesul la documente în Uniunea Europeană până la urmă. Mulțumesc, doamnă Sargentini. Închidem aici dezbaterea. Vom vota mâine la ora 11.30 și trecem acum la următorul punct. Raportul Mayer privind activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2010. Are cuvântul domnul Mayer, patru minute. De, señor comisario, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule reprezentant al Consiliului. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei pentru Petiții care au permis prezentarea acestui raport. Acesta se bazează pe un consens larg. Vreau să mulțumesc mai ales domnului Iar, domnului Boștinar, domnului Salavacos, domnului Bulon, care au prezentat amendamente, pentru că contribuția dânșilor a făcut acest uh, raport uh, atât de bun. Vreau de asemenea să mulțumesc secretariatului Comisiei pentru uh, că ne-a ajutat cu această muncă Uh, destul de dificilă. Vom vota mâine acest raport. Acest raport acoperă activitatea noastră din 2010. E vorba de activități care nu sunt fixate în funcție de programul legislativ al uh, uh, Parlamentului European, ci e, activitatea este decisă de, de cetățenii europeni care își exercită dreptul de a adresa petiții Parlamentului European. Acest raport prezintă într-un mod clar activitatea, activitatea Comisie pentru Petiții în anul 2010. De asemenea, dorește să reliefeze rolul Comisiei pentru Petiții și dreptul um, de a petiționa al cetățenilor. Acesta este o piatră de temelie a cetățeniei europene. De asemenea, am făcut referire la schimbări legislative, cum ar fi uh, aprobarea inițiativei cetățenilor europeni și, de asemenea, um, uh, caracterul juridic Uh, consolidat al Cartei Drepturilor uh, Europene. În uh, anul 2010, Parlamentul European a primit 1655 de petiții cu o scădere de 14% față de anul 2009. Majoritatea acestora s-au referit la domeniul mediului, drepturi fundamentale, piața internă și justiție. Uh, mediul este o, un domeniu foarte important. Uh, cetățenii atrag atenția asupra unor uh, pierderi ireparabile în biodiversitatea noastră. Naționalitatea petiționarilor a fost în ordine germană, spaniolă, de, de fapt spaniolă, italiană și apoi uh, germană, polonă, și britanică. Formatul, de, formatul petițiilor este din ce în ce mai mult electronic, utilizându-se formularul disponibil pe internet și acest lucru uh, este reliefat în raport și, de asemenea, raportul menționează cele trei misiuni de informare din anul 2010, vizita de informare din Huelva, Spania de asemenea o misiune de anchetă în regiunea italiană Campania privind gestionarea de reziduri și misiune de anchetă de la Mela și Dalnus unde se construiesc patru noi teleschiuri. Uh, comisia noastră, de asemenea, are relații strânse cu Comisia Europeană, Consiliul, Ombudsmanul European și acest, uh, relațiile cu aceste instituții au fost reliefate mai clar decât în raportul 2009, pentru că acest lucru a fost cerut la momentul respectiv. De asemenea, doresc să reliefez, să subliniez faptul că e foarte importantă relația cu Comisia Europeană, mai ales în ceea ce privește procedurile de încălcare a tratatului, care pot să influențeze situația petițiilor. De asemenea, Comisia Europeană este uh, obligată să verifice punerea în aplicare a legislației de mediu. Uh, relații cu Consiliul au fost bune, dar nu uh, foarte active, însă relațiile cu Ombudsmanul European au fost excelente. Și înainte de a încheia, de asemenea, vreau să vă spun că una dintre marile noutăți în comisia noastră o reprezintă cet- inițiativa cetățenilor europeni. În lumina experienței noastre ne-am dat seama că acest nou instrument este foarte important. Acesta apropie cetățenii de Parlamentul European, de Uniunea Europeană și de asemenea este uh, menit să stimuleze dezbaterile transeuropene. Mulțumesc. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul comisar Șefciovici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului Maier pentru acest raport foarte important și să mulțumesc întregii comisii pentru munca excelentă. Dacă îmi permiteți, în răspunsul meu vreau să mă concentrez asupra trei chestiuni. În primul rând, colaborarea cu Comisia PETI, apoi chestiunile de calendar menționate în raport și, în al treilea rând, vreau să mă refer la profilul petițiilor care ne sunt înaintate cel mai adesea. În primul rând, în ceea ce privește colaborarea cu Comisia. Aș dori să-i asigur pe toți deputații din Parlamentul European de dorința noastră de a continua colaborarea cu dumneavoastră și de a vă oferi toată asistența posibilă în legătură cu petițiile. După cum se spune în raportul domnului Mayer, ne cereți ajutorul cu peste jumătate din uh, uh, petițiile primite. Este un număr impresionant, vreau să vă spun că este vorba de aceeași proporție ca și în anul anterior. Cred că acest lucru arată că facem ceva bine, că avem o colaborare foarte bună. În primul rând, ajutorul nostru reprezintă o analiză a legislației europene care s-ar putea aplica în cazul respectiv. Uneori uh, oferim și um, reuniuni de monitorizare a petițiilor. Vreau să menționez și cât de mare este ajutorul Comisiei PETI pentru munca Comisiei Europene. Vreau să uh, mulțumesc doamnei Mazzoni și secretariatului Comisiei uh, și să le mulțumesc pentru contribuția recentă la conferința privind mediul organizată de Direcția Generală Mediu, pentru că acest lucru arată statelor membre câtă importanță acordăm noi bunei implementări a legislației. În al doilea rând, în acest raport anual există o nouă mențiune care ne uh, atrage atenția și anume calendarul. Sigur că putem uh, da mai multe exemple de situații în care ne-am ocupat de petiții într-un timp prea îndelungat. Situațiile nu sunt uh, relevante pentru că există mult mai multe exemple de calendar uh, respectat. În ultimele luni, de exemplu, s-a depus o petiție, să spunem, în mai, care a căzut la fix în contextul uh, privind uh, originea uh, produselor piscicole după dezastrul de la Fukushima. A fost o petiție foarte care a nimerit într-un moment foarte propice. Aș putea răspunde acum și întrebării doamnei Iturgais legate de aplicarea legislației anul acesta. Văd că aveți o planificare pentru anul 2013, ca acesta să fie un an european al cetățeniei. Este un, iarăși un indicator foarte bun și am înțeles că aceasta este ambiția dumneavoastră pentru raport. După cum știți, inițiativa cetățenească va intra în vigoare în aprilie anul viitor. În al treilea și ultimul rând, domnule președinte, vreau să mă refer la un subiect menționat ca fiind esențial în raport. E vorba de chestiunea drepturilor fundamentale și aplicabilitatea cartei. Se recunoaște în raport că foarte adesea este imposibil să fie uh, implica, aplicată carta în ca, cazurile petiționarilor și uh, ca uh, aceștia uh, aceste petiții să iasă din area de acoperire a legislației europene. Ca să folosesc o expresie uh, folosită de un deputat, e vorba de, peti- de petiționari care vin să ne bată la ușă și noi nu le putem răspunde. Raportul arată că noi putem să îi tratăm și mai bine pe cei uh, care se adresează Parlamentului și să facem și o filtrare mai bună a petițiilor eventual. În orice caz, mâine vă voi spune mai multe și pe această temă. Dacă facem lucrurile bine, contribuim la ameliorarea imaginii instituțiilor europene, ceea ce este în interesul nostru comun. Și uh, pe această notă, domnule președinte, doresc să-mi închei discursul și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Șefcovici. Trecem acum la vorbitori în numele grupurilor politice. Pentru PPE, două minute, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru acest raport uh, extraordinar. Uh, prin Comisia pentru Petiții, cetățenii europeni pot să aducă la, în atenția Parlamentului European încălcările drepturilor lor. Și știm astfel la prima mână care sunt implicațiile uh, legislației europene asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Este unul dintre instrumentele cele mai concrete uh, de care pot face uz cetățenii europeni. În anul 2009, am, în raportul meu, am solicitat să uh, îmbunătățim procedurile noastre interne. Uh, am reușit, într-o oarecare măsură, să facem acest lucru. Uh, și vreau să mulțumesc administrației care se ocupă, administrației noastre care se ocupă de petiții și vom face eforturi în continuare pentru ca toate petițiile să primească un răspuns cât mai rapid. Un subiect uh, important în toate, aproape toate petițiile este legislația în domeniul mediului. Și cred că e nevoie aici de o mai bună comunicare între Comisia și statele membre, pentru că adesea informațiile nu sunt ușor de înțeles și uh, nu sunt actuale și acest lucru se datorează politicii, uh, unei politici proaste de comunicare între Comisie și statele membre. De asemenea, în uh, procedurile de mediu, acestea sunt pe termen foarte lung, durează foarte lung și de aceea avem nevoie de o eficientizare a acestora pentru că uh, foarte multe petiții nu pot fi discutate decât atunci când, de exemplu, s-a încheiat, uh, încheiat perioada de construcție atunci când este vorba de o construcție și atunci sigur că e foarte târziu să mai uh, intervii și să repari uh, situația. De asemenea, vreau să fac trimitere la instrumentul uh, inițiativei cetățenilor europeni care a fost adoptat în acest an. Astfel, cetățenii europeni pot să se implice în proiectul european și pentru mine, din punctul meu de vedere, este esențial ca Comisia pentru Petiții, Comisia Cetățenilor să joace un rol adecvat în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iar. Are acum cuvântul un minut și jumătate, domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule comisar Șefcovic, dragi colegi. Am să încep prin a sublinia o dată în plus importanța și rolul special al Comisiei de Petiții în a garanta și a apăra drepturile cetățenilor europeni atunci când ele sunt încălcate de către o autoritate a unui stat membru sau o autoritate europeană

Tak til eh, kommissær Sefcovic og til Willy Meyer for arbejdet. Mulțumesc, mulțumesc eh, domnului Maier și tuturor colegilor pentru munca eh, depusă la acest raport. Nu vreau să repet ceea ce au spus alții, sunt de acord cu aproape tot ce au spus. Vreau doar să vă spun, domnule comisar, că faptul că dumneavoastră nu credeți că drepturile omului ar trebui să joace un rol atât de important, ei bine, acest lucru mă îngrijorează. Am auzit din partea Comisiei că criteriile de la Copenhaga pot fi aplicate numai atunci când o țară urmează să devină membru al Uniunii Europene. Dar acest lucru nu este suficient pentru credibilitatea noastră. Vom avea în orice caz o audiere în curând pe acest uh, subiect. Însă, aș dori să folosesc timpul meu de intervenție pentru a descrie condițiile slabe uh, condițiile proaste pe care le are Comisia noastră în Parlamentul European. Comisia noastră este cea mai apropiată de cetățeni. Vorbim despre drepturile cetățenilor tot timpul în Parlamentul European, dar atunci când vine vorba de a pune vorbele în fapte, ei bine, condițiile sunt slabe. Site-ul nostru web, eh, site-ul web este uh, foarte uh, încărcat, uh, nu poți uh, să găsești foarte ușor comisia noastră pe site-ul Parlamentului European, e greu să găsești unde trebuie să depui o petiție. Avem nevoie de uh, îmbunătățirea resurselor pentru activitatea noastră. Sigur, comisia trebuie să-și facă și ea treaba ei. Uh, dar cu toții încercăm să facem față, să răspundem acestor uh, cerințe ale cetățenilor. Cetățenii au dreptul înscris în tratat de a petiționa Parlamentul European. Și încă ceva. Eu nu cred că. Uh, eu cred că comisia noastră uneori este văzută ca o comisie de rang secund. De multe ori uh, colegii nu pot să fie prezenți la uh, Uh, ședințe și acesta este un semnal, uh, sigur, negativ pe care îl dăm cetățenilor noștri. Cum să se mai aștepte să le fie respectate drepturile? și în daneză, suedeză și finlandeză, comisia noastră are un nume care e destul de greu de înțeles. E vorba de um, un nume care este atât de învechit încât nimeni din aceste țări nu știe la ce se referă, ce face această comisie. Trebuie să-i dăm un nume foarte clar în care cetățenii să știe că pot să uh, depună petiții, reclamații. Mulțumesc. Acum are cuvântul un minut domnul Helmer. I have only... Domnule președinte, am o singură problemă legată de acest raport care este în rest excelent și anume că nu se menționează deloc problema care a generat cele mai multe petiții în ultimii ani. E vorba de chestiunea proprietăților din Spania. Sute de cetățeni europeni din foarte multe state și-au cheltuit toate economiile de o viață pe proprietăți de vis în Spania și apoi s-au trezit într-o dimineață și s-au, uh, au găsit o notă de evacuare la ușă și buldozerul pe stradă în loc să se ocupe de această problemă, autoritățile spaniole încalcă statul de drept, drepturile cetățenilor europeni și își bate joc de angajamentul nostru față de drepturile omului. Este scandalos și arată cât de incompetentă este Comisia de Petiții din Parlament și cât de incompetentă este Uniunea Europeană în general atunci când vine vorba de a răspunde uh, dorințelor cetățenilor. Domnul Boștinaru s-a plâns că Comisia nu este suficient de activă în domeniul încălcării drepturilor omului. Despre asta e vorba și aici. Cer Comisiei să se ocupe de această chestiune, să se asigure că problema e rezolvată și că e rezolvată rapid. Mulțumesc, domnule Helmer. Are cuvântul un minut și jumătate, domnul Salvini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru raportul care va fi votat mâine, dar cred că dezbaterea din instituțiile europene este foarte îndepărtată de viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Ați spus, 1000, ați spus că sunt 1650 de petiții primite anul trecut, din care 1000 au fost considerate inadmisibile, nu au fost admise. Așadar, putem avea îndoieli față de eficacitatea acestui uh, instrument, fără să mai vorbim despre sutele de petiții care sunt încă în curs de analiză de mulți ani. Ați vorbit despre deșeurile de la Napoli. Nu cred că vizita Comisiei de Petiții la fața locului va duce la rezolvarea acestui, um, acestei situații catastrofale. Chiar dacă cei 400 de milioane de cetățeni europeni ar semna ceva ce Parlamentul a discutat și a votat deja, ca de exemplu problema aberantă a sediului dublu al Parlamentului și la Bruxelles și la Strasbourg sau uh, îndepărtarea de realitatea zilnică a crizei economice Parlament, uh, europenii sunt probabil surprinși că sunt uh, cheltuite milioane de euro pentru aceste deplasări lunare la Strasbourg. Vă mulțumesc uh, pentru acest raport, însă faptele sunt clare și instituțiile europene nu aduc răspunsul pe care îl așteaptă cetățenii europene. Doamna Vertman, acum are cuvântul. Mulțumesc. Acest raport face referire la situația din anul acesta față de situația din 2009 și 2008. Și acest, uh, pentru acest raport vreau să-i mulțumesc domnului Mayer, însă, din păcate, faptele nu sunt foarte uh, pozitive. Subiectele sunt aceleași, statele membre de unde vin petițiile sunt aceleași. Majoritatea se referă la punerea în aplicare a directivelor, mai ales în domeniul mediului. Poate că ar veni momentul să ne gândim la modul în care se pune în aplicare legislația europeană, să găsim alte opțiuni pentru a avea în control procedurile de încălcare a tratatelor. Poate comisia trebuie să năsprească controlele privind punerea în aplicare. În uh, comisia noastră, sigur, colaborăm cu comisia și cu Consiliul, cerem avize. Consiliul însă de multe ori este absent la, de la reuniunile comisiei noastre. Avem nevoie de îmbunătățirea condițiilor noastre de lucru. Munca noastră este subminată atunci când, după dezbaterile din comisie, nu se întâmplă nimic. S-ar putea ca uh, acest raport să reliefeze și unele elemente pozitive, însă s-ar putea ca uh, cetățenii de multe ori să nu vadă o opțiune pozitivă în aceste uh, petiții și trebuie să îmbunătățim situația. Mulțumesc! Trecem acum la ceilalți vorbitori. Dau cuvântul două minute doamnei Mazzoni. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Șefcovici. Mulțumesc și colegului Meyer pentru munca depusă. Acest raport prezintă ca în fiecare an bilanțul celor realizate în anul anterior. E vorba deci de o recapitulare. Eu uh, pot să susțin toate sugestiile prezentate de colegi. Uh, sunt de acord cu doamna Verdman care nu sunt de acord, mă scuzați, cu doamna Vertman, care spune că abordăm tot timpul aceleași subiecte și că comisia noastră nu este eficientă. În privința mediului, un subiect recurent pentru comisia noastră, un motiv uh, de plângeri din partea cetățenilor, discutăm uh, în acest raport și cerem comisiei să intervină să intervină pornind de la petițiile depuse de cetățenii Uniunii Europene. Anul acesta au existat evenimente marcante. Primul care a fost citat de uh, colegi este uh, adoptarea inițiativei cetățenești, o inițiativă ce dă putere legislativă cetățenilor. Așadar, cetățenii vor putea să facă de acum mai mult decât să depună petiții. Uh, dacă sunt în număr suficient de mare, au putere legislativă. Comisia Petiții are un rol foarte important în legătură cu această inițiativă cetățenească. Ea dorește să fie posibil să se organizeze audieri ale cetățenilor, cum s-a uh, spus și de către domnul comisar și cum au spus și alții. Sper să uh, se dezvolte această idee. De asemenea, mi se pare fundamental să ne concentrăm pe chestiunea implementării Cartei Drepturilor Fundamentale. S-a spus și în raport în legătură cu acest punct, Comisia PETI și Comisia Executivă s-au hotărât pe 6 octombrie să um, um, organizeze un seminar la care vor participa experți și care sper să ne ofere multe informații interesante și răspunsuri la întrebări. Apoi, uh, domnule Salvini, nu cred că Comisia PETI poate să rezolve problemele cetățenilor menționate de dumneavoastră, însă cu siguranță putem promova democrația necesară pentru construcția Europei politice. Mulțumesc un minut și jumătate, domnul Cashman. Um, Mulțumesc. Salut acest raport privind activitatea Comisiei de Petiții în 2010 și salut eforturile secretariatului care a tratat mii de petiții. Iată o dovadă a succesului acestui sistem. De asemenea, trebuie să subliniez colaborarea importantă între Ombudsmanul European cu Ombudsmanul European și uh, colaborarea din ce în ce mai întărită cu Comisia Europeană. S-a subliniat importanța Cartei Drepturilor Fundamentale, acum ea, aceasta este aplicabilă și trebuie să fie prezentă din ce în ce mai mult în activitățile noastre. Uh, în uh, domeniul dreptului proprietății, această carte trebuie neapărat aplicată. S-a vorbit despre problema nerezolvată a proprietăților din uh, Spania. Uh, este un adevărat scandal care durează deja din 2004. Dar n-are niciun rost să atacăm Comisia sau Uniunea Europeană când singura soluție la această problemă aparține guvernului spaniol. Dreptul proprietății este o preocupare din ce în ce mai importantă. Avem din ce în ce mai multe petiții pe această temă, um, care provin și din alte părți ale Europei, din Bulgaria sau din Cipru. Este timpul ca să se organizeze un seminar la nivel înalt uh, de către Comisie pe tema dreptului proprietății, pe tema achiziției de proprietăți în alte țări din uh, Uniunea Europeană, în vederea asigurării unei protecții a cetățenilor europeni pe viitor. Mulțumesc. Are cuvântul acum, pentru două minute, domnul Boulon. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Meyer și să mulțumesc și colegilor care au uh, făcut declarații unor critice. În orice caz, raportul pe 2010 este o bună ocazie de a discuta despre Comisia PETI, care nu este suficient de bine cunoscută, însă aceasta este comisia ce are o legătură directă, uneori chiar fizică, cu cetățenii care pot asista la dezbaterile noastre. Legitimitatea noastră este de netăgăduit în Parlament, de asemenea avem o expertiză uh, foarte profundă pentru că avem o relație atât de strânsă cu cetățenii. Orice cetățean poate veni în Parlament și poate să-și apere drepturile în fața comisiei noastre. Această comisie reprezintă Europa așa cum trebuie să fie, ascultându-și cetățenii și unită pentru a găsi soluții și pentru a-i proteja. Din păcate, mijloacele de a acționa sunt încă limitate, mai ales în ceea ce privește riscul asupra mediului a unor proiecte uh, Uh, care sunt uneori aproape terminate. De asemenea, în cazul dreptului familiei, în ceea ce privește drepturile copiilor după divorț. Și vom avea o misiune în noiembrie pe această temă. Îmi pare foarte rău că autoritățile naționale nu ne dau întotdeauna informațiile cerute suficient de repede. Mulțumesc Comisiei Europene pentru munca de cercetare efectuată, deși uneori ar putea să meargă și mai departe atunci când caută adevărul. Ne bucură munca foarte constructivă um, desfășurată împreună cu mediatorul european. Noi, în Comisia de Petiții, acționăm ca reprezentanți direct aleși. Vreau să vă asigur, dragi cetățeni, că întotdeauna vom acționa pentru dumneavoastră în respectarea legislației europene. Mulțumesc. Un minut, doamna Flașicova Benova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur foarte mult că sunteți de față, pentru că dumneavoastră sunteți uh, cunoscut pentru abordarea dumneavoastră pozitivă. Cu toate că mulți uh, și-au exprimat resemnare, există mulți uh, încă mulți cetățeni care se adresează Parlamentului cu probleme. Sigur că uh, atunci când e vorba de acțiuni statale uh, care ar fi necesare pentru a rezolva problemele, Parlamentul European nu este partenerul, nu este interlocutorul potrivit. Dacă dorim să nu irosim uh, interesul cetățenilor europeni, atunci ar fi foarte bine să îi informăm mai bine cu privire la opțiunile pe care le au atunci când au reclamații, cui trebuie să se adreseze. Foarte adesea petiționarii încurcă competențele europene cu cele naționale sau uh, nu știu exact care, cărui organism sau care instituții trebuie să îi se adreseze. Și atunci când uh, cetățenii au o reclamație îndreptățită, trebuie să informăm, trebuie să uh, le punem uh, la dispoziție informații cu privire la drepturile lor și la rezolvarea problemelor. Mulțumesc, doamna Flașicova. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Dau cuvântul doamnei Băsescu. Un minut.

monitorizarea aplicării sale garantează o îmbunătăire a condițiilor de viață la nivel european. vă mulțumesc. mulțumesc. un minut. Mulțumesc. Uh, în calitate de membru al Parlamentului uh, care a trebuit să se retragă din această comisie, doresc să mulțumesc tuturor colegilor și secretariatului uh, care m-a ajutat foarte mult. A fost însă o problemă de volum de muncă. În ceea ce privește cazurile exprimate, avem uh, o situație în Regatul Unit unde mm, cetățenii care au fost lezați în drepturile lor vor primi despăgubiri. S-a mai menționat și dreptul proprietății. Susțin solicitarea domnului Cashman potrivit care ar trebui să existe o inițiativă în favoarea cetățenilor care achiziționează proprietăți în alte uh, state, uh, inițiativă prin care aceștia să fie avertizați uh, că nu le sunt protejate drepturile sau trebuie să facem ceva pentru a le proteja drepturile. Noi avem nevoie de o Europa mai puternică și avem nevoie de o îmbunătățire a sistemului nostru juridic, mai ales în ceea ce privește proprietatea. Mulțumesc, mulțumesc doamnă McGuinness. Acum îi dăm cuvântul domnului comisar Șefcovici. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru toate intervențiile și pentru, pentru activitatea excelentă a Comisiei pentru Petiții. Dacă îmi permiteți, aș dori să răspund câtorva intervenții. În primul rând, știm cu toții că rolul important al Comisiei este acela de a fi gardian al tratatelor, deci trebuie să respectăm legea trebuie să respectăm în același timp diviziunea muncii între nivelul european și nivelul național. Trebuie să acționăm întotdeauna cu precizie juridică și cu corectitudine. Dacă nu, orice pas pe care îl facem poate să fie contestat la Curtea Europeană de Justiție. De aceea, uneori, o abordare pe care dumneavoastră o, abord, o vedeți ca fiind prea precaută este foarte importantă pentru că trebuie să aplicăm legislația într-un mod uh, perfect corect și trebuie deci să dăm exemplu. Dar înțelegem îngrijorările dumneavoastră și îngrijorările petiționarilor care nu sunt mulțumiți de, uh, cu rezultatele pe care le obțin. Uh, aceștia se plâng că nu au fost informați în mod uh, corespunzător în avans. Deci, cred că ceea ce promune domnul Iar de a îmbunătăți comunicarea, mai ales când e vorba de acte legislative complicate, care se găsesc mai ales în domeniul mediului. Deci această comunicare sporită este foarte importantă. Această idee a fost menționată și doamna Mazzoni, doamna Harkin, care a participat la acest seminar organizat de DG Mediu. Pentru că așa vrem, prin astfel de seminarii, tocmai dorim să uh, furnizăm informații cu privire la legislație. Un alt uh, subiect a fost menționat de mai multe ori de către stimații eurodeputați este acela al drepturilor fundamentale și aici trebuie să respectăm legea. Și drepturile fundamentale din carte nu pot să fie invocate în afara teritoriilor Uniunii Europene. Știu, știm că aceasta este o sursă de dezamăgire pentru petiționari de multe ori. Așadar, din nou, cu cooperarea, cu ajutorul dumneavoastră, vom organiza o conferință specială cu privire la funcționarea cartei în 6 octombrie și sunt sigur că și acest eveniment va putea să informeze cetățenii cu privire la aplicabilitatea Cartei Europene a Drepturilor Omului. Și, nu în ultimul rând, inițiativa cetățenilor europeni. Am muncit îndeaproape cu Comisia pentru Petiții, cu doamna Mazzoni, atunci când uh, am adoptat acest uh, regulament. Interesul Parlamentului European a fost exprimat de mai mulți raportori care au subliniat cât de important este acest instrument pentru Parlamentul European. De aceea m-am bucurat că am putut să ajungem la un compromis în care am spus că audierile vor fi organizate la Parlamentul European, pentru că am considerat și noi în comisie considerăm că Parlamentul însuși Uh, trebuie să fie uh, locul de desfășurare al acestor audieri. Comisia pentru Petiții va fi implicată, dar sigur că acest lucru ține de o decizie internă a Parlamentului European uh, cu privire la modul în care va, vor fi tratate inițiativele de către Parlament și de către comisiile acesteia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, domnule Meyer, dacă doriți să trageți concluziile. Voi încerca, domnule președinte. Cred că această dezbatere ne-a arătat care sunt preocupările Comisiei PETI și ale Comisiei Europene. Este necesar ca um, exigențele noastre să fie mult mai ridicate atunci când vorbim despre toate aceste petiții referitoare la biodiversitate pentru că aceste petiții sunt prezentate, apoi comis, sunt transmise comisiei care transmite întrebările statelor membre și totul durează foarte mult. Se, de exemplu, când se construiește o clădire care dăunează mediului, până când uh, se dă răspunsul, clădirea este de mult gata. Așadar, trebuie să fim mult mai pretențioși, să cerem mult mai mult, să cerem Comisiei și statelor membre să acționeze cu diligența necesară. O altă mare preocupare care este uh, și foarte importantă este cea referitoare la inițiativa cetățenească. Cetățenii pot prezenta inițiative legislative la Parlamentul European. Un alt subiect uh, discutat este cel al drepturilor de proprietate. Nu putem să luăm, să luăm decizia de a fi preactivi în acest domeniu, dar e adevărat, Carta Drepturilor Fundamentale este esențială. Instrumentele juridice nu sunt suficiente. Trebuie să găsim o soluție la această problemă, de aceea este necesară această dezbatere pentru ca noi să avem instrumente juridice ce permit garantarea acestei carte a drepturilor fundamentale în toate statele membre ale Uniunii Europene. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor ce au colaborat la redactarea acestui raport. Vreau să salut și munca secretariatului și sper ca mâine să putem adopta prin vot acest raport pe 2010 și ca raportul pe 2011 să nu amintească din nou necesitatea de a reduce termenele referitoare la petițiile privind biodiversitatea. Am încheiat aici acest punct. Votul va avea loc mâine la 11.30.